Următoarea sesiune este mâine, joi, 11 martie 2010, de la ora 9 până la ora 13 și apoi de la ora 3 după amiaza până la ora 5. Agenda a fost publicată, e disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului European. Uh, ședința se suspendă.